Uh, I, would like to start the meeting. You might remember that we have uh, uh, altered the agenda. Dragi colegi, aș vrea să pornim programul nostru în această după-amiază. Știți că începem cu avizul domnului Ujandovski referitor la rapoartele pe 2012-2013 privind subsidiaritatea și proporționalitatea. Întâi vom avea prezentarea domnului Ioandovski și apoi vom mm, va fi discuția cu raportorii din umbră pentru a doua oară. Astăzi vom discuta amendamentele. Îi voi da cuvântul domnului Iadovski pentru a ne prezenta această chestiune. Pani przewodnicząca, koleżanki i koledzy, bardzo serdecznie dziękuję. Doamnă președinte, doamnelor și domnilor, Dragi colegi, vă mulțumesc foarte mult pentru o bună evaluare a acestui proiect de aviz și mulțumesc foarte mult pentru observațiile și amendamentele înaintate. Sarcina care îmi revine este una foarte clară astăzi și anume voi încerca să fac comentarii pe marginea amendamentelor care sunt numeroase, 34 mai precis, Țin să mulțumesc tuturor persoanelor care și-au uh, manifestat interesul în această chestiune a subsidiarității și mi-au trimis amendamente. Am încercat să le împart pe categorii pentru a avea un uh, câștig de claritate. Și asta tocmai pentru că doresc să înaintăm într-un mod cât mai pragmatic cu putință. Amendamentele au, fez, au fost deci împărțite pe mai multe grupe. În primul rând, cele care propun noi dispoziții. Este vorba despre dispoziții noi, dar care se încadrează în uh, regulamentele deja existente prin tratate. Reglementarea deja existentă prin tratate. Dar și avize deja existente. Spre exemplu, implicarea mai mare a parlamentelor uh, naționale Încă din capul locului, permiteți-mi să spun că aceste, acest tip de amendamente ar putea fi adăugate și chiar mi-aș dori ca ele să facă parte din aviz. Apoi există grupul uh, amendamentelor specifice. Doamna Rangels, amendamentul 12 domnul Preda, amendamentul 13. Toate acestea sunt amendamente care specifică mecanismul de control în ceea ce privește subsidiaritatea. În orice caz, nu cred că Um, amendamentul nostru va avea din punct, uh, de suferit din punct de vedere al consecvenței dacă introducem aceste amendamente, deci sunt de acord și cu introducerea acestora la aviz. În, ce, în grupa a treia de amendamente sunt cele care sunt inconsecvente din punctul meu de vedere, uh, inconsecvente cu, cu avizul meu, dar și mm, au, în general, dau dovadă de lipsă de consecvență. Aceste amendamente sunt pesimiste în privința rolului și implicării parlamentelor naționale, naționale în ceea ce privește rolul principiului uh, subsidiarității. Este vorba despre amendamentul 3 al domnului Corbett. care spune că um, procedurile cartonașului portocaliu și cartonașului galben sunt folosite rar. Dar avizul dorește mai degrabă sporirea rolului parlamentelor naționale. Și apoi mai există o controversă în privința termenului limită. Termenul limită în care parlamentele naționale își pot da avizele. Eu am propus și propunerea mea a fost sprijinită de către unii colegi să se extindă acest termen limită pentru avizele pe uh, acte juridice și eu aș vrea ca acesta să fie prelungit la 8 săptămâni. Și există unele amendamente care merg în aceeași direcție sau care chiar doresc o prelungire mai mare. Dar unele amendamente spun clar că un termen de 8 săptămâni ar fi arhi suficient. Și în fine, mai există încă o controversă, și anume că în proiectul de aviz există o inițiativă care vizează sporirea, um, consolidarea inițiativei cetățenești europene, care ar um, putea să joace un rol mai însemnat. Aceasta a fost inclusă în proiectul de aviz. Deci, pe scurt, în ceea ce privește noile amendamente care sunt acoperite de uh, proiectul de aviz inițial, acestea sunt bune din punctul meu de vedere, dar uh, în ceea ce privește amendamentele de specificare, acestea uh, sunt pragmatice din punctul meu de vedere. Cred că aș putea prezenta o propunere de compromis pentru acestea, pentru această a doua categorie, dar în ceea ce privește a treia categorie, aș vrea să votăm. Încă o dată, eu doresc ca rolul parlamentelor naționale să fie consolidat și ca perioada de intervenție să fie prelungită la 8 săptămâni și de asemenea doresc includerea inițiativei cetățenești. Și apoi mai există o chestiune, și anume cea a noilor uh, soluții care uh, vin deasupra tratatelor, aș putea spune. E vorba de amendamentul 18 um, în ceea ce privește inițiativa privind cartonașul verde amendament al domnului Leinen pentru a încuraja parlamentele naționale să se implice mai mult. Ei bine, aș dori să aud mai multe din partea domnului Leinen în privința acestei propuneri, pentru că are de-a face și cu raportul domnilor Brock și Verhofstadt. Și apoi ajungem la amendamentul 35 25, mă scuzați. Colegii din ALDE au uh, sugerat un protocol la tratat și propun ca Parlamentul European să ar, aibă cartonașul roșu și galben și astfel să poată bloca inițiativele um, care contravin legii parlamentelor naționale. Ei bine, structura noastră ar trebui modificată pentru a putea merge în această direcție. Cred că amendamentul 25 merge mână în mână cu raportul Verhofstadt. Principiul subsidiarității Deci noi evaluăm acum principiul subsidiarității pe 2012-2013, iar uh, restul va fi inclus într-un alt raport pentru alte perioade. În orice caz, eu sunt gata să includ amendamente de compromis în proiectul meu de aviz. Cu alte cuvinte, aceste amendamente care nu dau dovadă de inconsecvență pot fi incluse. Dar dacă apar dubii sau conflicte de interese, va trebui să votăm. Mulțumesc! Îl avem pe domnul Preda, care a cerut cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Țin să-i mulțumesc și domnului Iadovski pentru activitatea sa. Din păcate nu am avut ocazia să discutăm în mod direct înaintea zilei de astăzi și tocmai de aceea vă rog să-mi permiteți să vă explic pe scurt conținutul amendamentelor care mi-aparțin. Mi s-a părut extrem de important să reamintesc că examinarea principiului de subsidiaritate și proporționalitate nu sunt uh, doar de responsabilitatea parlamentelor naționale, ci și de responsabilitatea instituțiilor europene. Să nu uităm acest lucru, deci să nu ne concentrăm uh, doar pe activitatea parlamentelor naționale în ceea ce privește verificarea respectării acestor principii pentru că și Comisia Europeană și Parlamentul, uh, comitetele au un uh, rol de jucat foarte important. E vorba despre principiile amendamentelor din eh, spatele amendelor 1, 5 și 13. E vorba despre un ochi foarte vigilent pe care trebuie să-l avem asupra acestor principii. Aceste principii trebuie să funcționeze și la instituțiile europene. În ceea ce privește contribuția parlamentelor naționale, mi s-a părut uh, foarte important să subliniez faptul că în 2012 și în 2013 procedura cartonașului galben uh, a fost activată și a fost un fapt foarte bun pentru că asta a însemnat că regulile în vigoare permit implicarea parlamentelor naționale în procesul decizional și pe de altă parte și că există o dorință din partea parlamentelor naționale de, se, de a se implica. Deci, uh, deja s-a întâmplat în trecut, e practic uh, evaluarea unor uh, lucruri care deja s-au întâmplat. În ceea ce privește prelungirea perioadei de 8 săptămâni, pe care o, are la o au la dispoziție parlamentele naționale, eu unul recunosc că nu m-aș arunca să o prelungim. Cred că parlamentele naționale trebuie să aibă timp să se familiarizeze cu procedura, să strângă, le să strângă legăturile între ei înainte de a putea cu adevărat evalua funcționarea actuală și să se ducă la schimbări care practic ar presupune schimbarea tratatelor. Deci, din punctul meu de vedere, amendamentul 15 mai degrabă cerea o reflectare pe marginea acestui subiect decât o schimbare propriu-zisă a acestei perioade. Eu cred că este nevoie să mai așteptăm ca uh, experiențele să se mai uh, strângă nu știu, poate după 2-3 ani ne dăm seama că este nevoie și de alte schimbări. Deci să nu ne precipităm în acest proces, pentru că este vorba despre o procedură foarte recentă. Și apoi, mie mi se pare că implicarea parlamentelor naționale este foarte importantă, având în vedere că asigurarea că trebuie să ne asigurăm de o exploatare deplină a acestor principii de subsidiaritate și proporționalitate. Trebuie ca dreci, ca camerele naționale să poată coopera. Deci trebuie reexaminate practicile de examinare a acestor principii, având în vedere că există în continuare divergențe foarte mari în ceea ce privește evaluarea respectării acestor principii. Deci, practic, încă nu știm cum se face această examinare a practicilor, această evaluare a practicilor. Dar asta nu înseamnă că criteriile de evaluare ar trebui să fie impuse de sus în jos de către instituțiile europene, pentru că, practic, spiritul cadrului uh, legislativ ar fi, um, ar fi modificat. Eu cred că trebuie să le lăsăm, uh, să lăsăm parlamentele naționale să acționeze, să le încurajăm să interacționeze între ele pentru a construi cât mai bine acest sistem și pentru a ajunge la o evaluare cât mai bună acestuia. Nu trebuie nici să ne punem pe o poziție arogantă și să le dăm noi lecții de sus. Nu, trebuie să acționăm în uh, ideea respectării principiului uh, subsidiarității. Și în fine, așa cum spunea uh, colegul, uh, nu cred că în ceea ce privește inițiativa privind cetățenească europeană, aceasta și-ar avea locul în acest aviz, așa cum a spus deja Ujandovski. În orice caz, vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, Cristian. Cristian Schaltgörens, de la Liberali. A, nu, Maite. Mulțumesc, doamnă președinte. Ei bine, este indispensabil să reflectăm foarte clar pe această chestiune. Există un echilibru extrem de delicat între suveranitate și actorii naționali dar nu cred că vom reuși să găsim o soluție de pe o zi pe alta. Nu, trebuie să lansăm un real proces de reflexie și, într-adevăr, uh, comisia noastră trebuie să dea dovadă de prudență, dar și să uh, meargă mai departe în examinarea tuturor soluțiilor posibile. Pentru că această chestiune ar putea avea consecințe foarte clare asupra uh, activității altor comisii parlamentare și, în general, asupra Europei. Amendamentul 25 mi se pare mie foarte important, acest sistem al cartonașului galben. Fie că este vorba de parlamentele naționale sau parlamentul uh, european și, din punctul meu de vedere, nu trebuie neapărat ca acest lucru să afecteze tratatele europene. În ceea ce privește perioada de 8 săptămâni și eu cred că această perioadă nu trebuie extinsă, este un instrument important, este adevărat și ar putea folosi, fi folosit de către parlamentele naționale, dar e drept și că e vorba despre o noutate și dacă apar uh, modificări, atunci, într-adevăr, s-ar putea ca acestea să antreneze modificări asupra tratatelor. Precum spuneam la început, trebuie găsit un echilibru foarte uh, delicat între ce facem noi și ce fac parlamentele naționale. Este foarte important să nu ne punem ultii alt, unii altora bețe în roate, pentru că astfel vom uh, evita conflicte pe viitor. Mulțumesc, Gershapfin. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, și mulțumesc domnului Iandovski pentru activitatea sa. Permiteți-mi și mie să fac câteva observații care mi-au venit odată ce am citit textul și am ascultat dezbaterea de până acum. Eu am impresia că acest termen de 8 săptămâni pentru stabilirea um, relațiilor dintre parlamentelor naționale este mult prea mic. Eu cred că este nevoie de mai multă vreme pentru ca parlamentele să poată cu adevărat lansa um, această colaborare până la urmă, nu este vorba despre o practică chiar atât de nouă. Mie mi se pare că aici este vorba mai degrabă despre o implicare la nivel european. Deci noi existăm la nivel european, apoi există parlamentele naționale, toate parlamente locale sau parlamente regionale și cetățenii, firește. Și toți acești actori interacționează într-un fel sau altul. Uh, încercarea de a introduce pe cetățenii în acest, în acest raport mi se pare bună pentru că, într-adevăr, cetățenii sunt o parte extrem de importantă. Deci mie nu-mi nu pune niciun fel de problemă acest potențial rol al cetățenilor în ceea ce privește consultările de asemenea, dar unul dintre punctele care îmi pune mari probleme este ideea cartonașului verde, pentru că mi se pare că se ajunge la o confundare a diferitelor niveluri de acțiune politică, atât pe orizontală cât și pe verticală. Și, sincer, nu mi se pare că este o propunere strălucită. Și, în fine, trebuie văzut dacă vrem cu adevărat să fim de acord cu orice fel de propunere care ar implica schimbări la nivelul tratatelor. Dar aici cred că intrăm deja în alte dezbateri, pentru că există și raportul Verhofstadt în această privință, unii sunt de acord cu schimbarea tratatelor, alții se opun cu îndârjire. Ei bine, nici eu n-am un ghioc ca să ghicesc viitorul, dar eu cred că procedura cartonașului uh, verde va cere neapărat modificarea tratatelor. Și nu mi se pare că e o sugestie foarte strălucită. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, Gheorghe. Richard Corbett. Și eu aș dori să mulțumesc raportorului pentru tot ceea ce a făcut. Câteva observații. Mai întâi, tot în legătură cu acest termen de 8 săptămâni. Și eu sunt de părere că nu e momentul să facem propunere de modificare a tratatului și cu siguranță nu una limitată la acest aspect. Dar eu am propus o alternativă în amendamentul meu numărul 17 și anume să spunem că acest termen trebuie interpretat în mod flexibil. Avem precedente pentru acest lucru în termenele care se confruntă Parlamentul uh, în a doua lectură cu procedura legislativă de 6 și 8 săptămâni și avem uh, înțelegeri cu Comisia, de exemplu, că nu va viza termenul trimițând uh, formal textul chiar înaintea vacanței de vară sau de uh, sau înaintea sărbătorilor de iarnă. Deci așa ceva e posibil uh, fără să se modifice tratatul și o astfel de flexibilitate cu o pretransmitere a textului înainte de trimiterea sa formală ar putea da timp parlamentelor naționale să se pregătească și atunci putem noi face ce putem, ce putem pentru a ajuta parlamentele naționale fără să fie nevoie de o uh, modificare a tratatelor. Apoi eu sunt de acord cu colegii că paragraful în legătură cu ECI nu trebuie să regăsească neapărat uh, um, în acest uh, tratat. Uh, uh, inițiativa cetățenilor ar trebui să se găsească în raportul Șoplin. În al treilea rând, subsidiaritatea în practică nu este foarte des o problemă reală. Cantonașul galben a fost folosit doar de două ori Uh, și cartonașul portocaliu niciodată. Din mai multe motive, instituțiile sunt foarte atente, majoritatea propunerilor au obiectivul de a modifica legislația existență, nu se aventurează pe terenul noi, dar parlamentele naționale, bineînțeles, doresc să propune, dar mai ales lucruri de substanță și nu legate de subsidiaritate. De aceea eu am depus anumite amendamente care se referă la acest lucru și anume spun că nu dorim să limităm parlamentele naționale la o verificare a subsidiarității și atât, și oricum asta nu prea duce la nimic, ci haideți să recunoaștem că pot să spună și lucruri de substanță conform inițiativei Barroso, pot să participe, să transmită um, comentarii de substanță Comisiei Europene. Dar principalul, principala modalitate de a, de a influența legislația pentru parlamentele naționale este prim-ministrul țărilor în uh, Consiliu. Pentru că miniștrii răspund parlamentelor naționale, nu e așa? Și dacă mai multe țări ar face ce fac țările nordice, și anume să cer oricui ministru care săptămâna următoare merge uh, la Consiliu să se întâlnească cu Comisia de Resort din Parlamentul Național pentru a reprezenta prezenta poziția și le permite astfel să influențeze această poziție, astfel Parlamentele Naționale pot avea o influență asupra, asupra substanței prin prezentarea sau prin poziția ministrilor în Consiliu. Deci astfel se poate consolida poziția Parlamentelor Naționale față de poziția ministrilor. Mai sunt și niște mici greșeli uh, de ortografie în amendamentele noastre, dar le voi corecta. Mulțumesc. ce mai dorește să ia cuvântul, vă rog. Mulțumesc. Și eu aș dori să mulțumesc raportorului. În principiu sunt de acord cu acest raport și eu cred că perioada de 8 săptămâni nu este suficientă. Am citit toate aceste amendamente și când le-am citit, am ajuns la concluzia că ar fi trebuit să depun și alte propuneri de amendamente pentru a rezolva problema controlului prin subsidiaritate, scăzând pragul, de exemplu dar, bineînțeles, pentru asta e nevoie de modificarea tratatului și când vine vorba de stimularea parlamentelor, trebuie să ne gândim dacă cu adevărat realizează acest control de subsidiaritate. Unele o fac și alte, altele nu o fac. Deloc la fel de bine. Deci, a fost mai ușor, dacă ar fi mai ușor să se folosească cartonașul galben, atunci parlamentele ar avea uh, o motivație să o facă. Dar poate că astfel s-ar merge puțin mai departe, s-ar depăși strict subiectul actual și anume uh, raportul pe perioada 2012-2013. Dar bineînțeles vom mai reveni la acest aspect. Apoi, în legătură cu propunerea domnului Corbett privind interpretarea flexibilă a perioadei de 8 săptămâni și să schimbăm substanța fără a schimba tratatele, acesta este întotdeauna o idee interesantă. Avem două amendamente necontroversate de la Verzi. Sper că ele se regăsească în textul final și am și o întrebare în legătură cu amendamentul 25 E vorba de inversarea cartonașelor galbene și roșii și anume ca Parlamentul să le poată acorda Parlamentelor Naționale. Este o idee interesantă. Eu mă întreb dacă autorii propunerii s-au gândit la cât staff ar fi necesar. Deci dacă au făcut o evaluare a costurilor care ar fi um, impuse de uh, această sarcină. Mulțumesc. Ramona Urighi. Aș dori să aduc în dezbatere viziunea mea în legătură cu acest subiect. În ultimii trei ani am, uh, m-am ocupat de acest subiect în Parlamentul Spaniol. Avem o comisie mixtă a celor două camere ale Parlamentului spaniol, care în fiecare săptămână discută proiectele legislative de la nivel european. Și am impresia că acest lucru se poate face în mod absolut natural nu are niciun rost să se intre în detalii în legătură cu termenele, să se sublinieze tot timpul importanța subsidiarității. Subsidiaritatea este clar afirmată de Tratatul de la Lisabona și se explică și cum funcționează. Dar Comisia și Comisia știe foarte bine până unde poate să meargă, ce funcționează și ce nu. Vicepreședintele Timmermans ne-a spus că are intenția să lanseze un proces de reflexie pentru ca inițiativele legislative ale Comisiei să nu încalce uh, principiul subsidiarității. Eu aș dori să spun deci raportorului că Nu sprijin abordarea lui foarte strâmtă, foarte limitată. Eu cred că care spune că neapărat trebuie să se respecte subsidiaritatea, dar nu sunt probleme legate de subsidiaritate. În grupul meu, cred că pot să spun, fără a mă înșela cu faptul că suntem de acord cu amendamentele lui Richard nu are rost uh, să apărăm sus și tare subsidiaritatea. Este suficient aparatul de tratat și în practică funcționează. De ce doriți mai mult? Eu vin dintr-o țară în care regiunile au prerogative uh, legislative enorme. Nici landurile germane nu au atât de multe competențe în domeniul legislativ ca și uh, comunitățile autonome din Spania. Și pot să vă spun că într-o perioadă de 8 săptămâni, comunitățile uh, autonome din Spania pot să transmită un aviz în legătură cu un act legislativ. Atunci când se încalcă proporționalitatea sau subsidiaritatea, Parlamentul spaniol examinează rapoartele comunităț- comunităților autonome și transmite un raport la Bruxelles. Eu nu cred că Trebuie să ne plângem, să spunem că nu există criterii pentru a evalua proporționalitatea sau încălcarea eventuală a acesteia. Deci, nu cerem nimic uh, exagerat. Eu sunt împotriva acestei uh, atitudini negativiste care se regăsește în acest raport. Bineînțeles că vom ajunge la acorduri dar aș dori să vă spun foarte clar că subsidiaritatea este un principiu major al Uniunii Europene în secolul 21, afirmat de Tratatul de la Lisabona și nu văd de ce Parlamentul trebuie să ceară extinderea termenului, prelungirea termenului, pentru că până la urmă întreaga mașină legislativă a Parlamentului și a Consiliului eh, și a Comisiei, adică a Uniunii, ar avea de suferit. Vă spun acest lucru foarte clar pentru că asta este părerea mea. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Gheorenț. Inițial aș fi renunțat să iau cuvântul, dar după observația colegului Cobet trebuie să intervin în legătură cu o chestiune care mi se pare importantă. A subliniat și a avut dreptate faptul că controlul subsidiarității și proporționalității e una. Dar problema cea mai gravă și m-am ocupat de ea acum deja vreo 15 ani la solicitarea lui Jean-Claude Juncker. Am uh, făcut un raport, m-am ocupat de un raport în legătură cu modul în care parlamentele naționale pot fi implicate mai mult în procesul legislativ european și am ajuns la următoarele concluzii. În primul rând, parlamentele implicate în toate stadiile procedurii și în, foarte devreme pot avea o adevărată influență asupra procesului și pe vremea aceea în frunte se afla Parlamentul danez, grație unei culturi politice foarte clar condiționată de uh, frecvența cu care există în țara respectivă guverne minoritare. Deci Parlamentul era implicat pentru că guvernul minoritar avea uh, de câștigat din a fi sprijinită de, un, uh, de o majoritate în Parlament. Și Textele care încă trebuie ratificate la nivel național sunt ratificate mai rapid dacă parlamentele sunt implicate încă de la începutul procesului. Cred că această procedură a dispărut între timp din cultura politică europeană, dar înainte avem audieri în consiliile de miniștri, unde, în amonte, înainte de depunerea unui text legislativ, Comisia mergea să afle sentimentul, observațiile statelor membre în Consiliu. Deci la Consiliul Ministrilor de Mediu, la care mergeam eu pe vremea aceea, așa se proceda și portam o dezbatere deschisă. Deci, astfel puteam să înțelegem cum va fi conceput textul, dar și cum va fi înțeleasă de guvernele, de, de parlamentele naționale, de statele membre, inițiativa Comisiei. Și astfel Comisia putea de asemenea să um, vadă dacă textul avea o șansă sau nu să fie adoptat. După părerea mea, ceea ce stimulează procesul în toate parlamentele este să devină obligatorie o notă explicativă pe care trebuie să o pregătească statele membre, guvernele, pentru a explica importanța pentru Uniunea Europeană, dar și ce înseamnă textul respectiv pentru țara respectivă și noi cred că și pentru noi ar fi util să vedem cum sunt înțelese textele noastre legislative de guvernele statelor membre, pentru că una spun la Bruxelles și cu totul alta uneori în capitalele lor. Deci, cred că toate aceste puncte împreună, toate aceste propuneri pot ameliora implicarea parlamentelor naționale în sensul uh, prezentat de Richard. Cred că e trist și să constatăm nivelul ridicat de implicare a unora și nivelul foarte scăzut de implicare a altora. Vedem acest lucru când ne întâlnim cu parlamentarii naționali. Unii vin aici foarte motivați, se angajează în mod pasionat în dezbateri, iar alții sunt uh, aproape uh, inexistenți. Uh, voi încerca să regăsesc raportul acela de acum 15 ani, pentru că nu mai am acasă, dar voi vedea dacă secretariatul va găsi. Nu mai dorește nimeni să ia cuvântul? Atunci dau cuvântul din nou raportorului. Bardzo dziękuję wszystkim za, za opinie i głos w dyskusji. Kilka uwag. Po pierwsze,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 un, a evalua un aviz într-un proces legislativ care unor la Bruxelles durează trei ani. De multe ori se întâmplă acest lucru. Opt săptămâni pentru că un Parlament Național să-și facă o părere în legătură cu un proces care, de fapt, durează foarte mult în total. Pentru multe parlamente naționale nu este suficient. Și pur și simplu se simt descurajate când se oferă un termen atât de scurt. Să nu uităm că e vorba de lucruri foarte specifice aici. E vorba de uh, avize foarte specifice. Deci, după ce v-am ascultat ideile, propunerea mea ar fi să avem o abordare mai soft. Nu trebuie să cerem neapărat extinderea termenului care să ducă la o modificare a tratatului. Poate ar trebui să încurajăm o abordare flexibilă. Poate ar trebui să includem acest cuvânt, flexibil. Apoi, când vine vorba despre inițiativa legislativă a Parlamentelor Naționale Uh, despre care vorbeau verzii, aici nu prea sunt de acord, pentru că avem un protocol la tratatul de la Lisabona și există motive care stau la baza acestui protocol, așa cum arată el. De ce folosesc parlamentele naționale principiul subsidiarității? De ce transmit avize în legătură cu directivele și regula regulamentele? În cazul regulamentelor, Uniunea Europeană ia decizii legislative care au influență asupra dreptului național. Aceste decizii erau luate de parlamentele naționale și, în cazul directivelor, parlamentele naționale pun în aplicare deciziile luate de Uniunea Europeană. Deci, după părerea mea, principiul subsidiarității trebuie să fie aplicat în acest context și atunci când e vorba de inițiative legislative, ei bine, acesta poate să fie exprimată în Consiliu. Sunt de acord cu domnul Corbett. Într-o democrație parlamentară, majoritatea parlamentară formează orice guvern, cu excepția guvernelor minoritare. Deci, dacă cine, de un partid deține majoritatea într-un parlament sau o grupare, uh, deține majoritatea într-un parlament, cel mai bine este să-și încurajeze guvernul să facă o propunere legislativă, să o prezinte în Consiliu. De aceea aș fi foarte precaut în legătură cu cartonașul verde, dar în ceea ce privește perioada de 8 săptămâni, voi avea o abordare mai flexibilă. Mulțumesc. Uh, Doresc doar să vă informez că pe data de 5 mai va avea loc votul în legătură cu acest aviz. Și acestea fiind spuse, trec la punctul 11 de pe ordinea de zi. E vorba de raportul Șeflin, inițiativa cetățenească europeană. Vom avea un schimb de opinii și apoi vom stabili termenul pentru depunerea amendamentelor. George, ai cuvântul. Um, just to draw your attention to the... Mulțumesc dori să vă atrag atenția asupra faptului că abia am primit acest document, această evaluare a implementării. Nu am avut timp să analizez documentul, dar pare un rezumat util. Doream să fac câteva observații generale. În primul rând, interesul a fost foarte mare din partea societății civile. Sigur, nu dintr-o parte importantă a societății civile, nu putem spune că toată, dar foarte multe ONG-uri au fost uh, implicate, au existat schimburi de păreri, au fost uh, ținute două audieri, una aici, una la Comitetul Economic și Social, au circulat multe e mail și așa mai departe. Este deci un subiect care a implicat opinia publică, publicul e interesat, e relevant și din punct de vedere politic subiectul. Acest proces de durată a integrării vreau să subliniez că această condiție nu e suficientă, adică nu e suficient să existe voință politică. Voința politică include, sigur, un mare nume de actori, dar avem state membre, Comisie, Consiliu, Parlamentul nostru, Parlamentele Naționale, uh, poziția, uh, opinia publică și, până la urmă, cetățeanul european nu-i rămân multe opțiuni, el e slab. Sunt 500 de milioane de cetățeni europeni, dar puțin dintre ei se identifică drept cetățeni ai Uniunii Europene. Vă aduceți aminte probabil de referendumul din Irlanda. De acolo a plecat termenul the disconnect, adică oamenii se identificau drept irlandezi, dar nu neapărat drept cetățeni ai Europei. Este una din problemele procesului de integrare. Și aici această inițiativă uh, cetățenească are potențialul de a face schimbări majore. Ea poate intensifica această identificare cu Uniunea Europeană. Dacă o astfel de inițiativă nu se bucură de succes dintr-un motiv sau altul, identificarea se poate transforma în ostilitate. Aș dori să mai adaug că inițiativa e un instrument juridic, dar și unul politic. Partea juridică e clară, partea politică mai puțin clară, dar mie mi se pare, și mi-aduc aminte că am vorbit și cu colegii despre aceasta, ea mobilizează cetățenii, ei simt că iau uh, parte la acțiune. Nu putem spune că zeci de milioane de cetățeni se agită să participe, nu, dar vreo șase milioane au participat la ultimele inițiative lansate și pot fi mai mulți. Deci, dacă instrumentul funcționează, eu cred că el poate face legătura între cetățeni și puterea acumulată la Bruxelles. Nu spun că e un lucru rău, spun doar că există. Și ar trebui să mai conștientizăm că acum că instrumentul a funcționat de 3 ani, a acumulat și uh, precedente. Din partea Comisiei în special, pentru că ei primesc uh, cererile și sper că aceste precedente să nu uh, funcționeze drept obstacole acum. Ce se poate face? milionul de semnături e în tratat. Acesta nu poate fi semnat, eh, scuze, nu poate fi schimbat fără să schimbăm eh, tratatul. Dar în fine, urmăriți-ne, pentru că dacă se va întâmpla ceva în acest sens, noi vom fi implicați. Și am mai propus asta diferiților organizatori. Trebuie văzută care e experiența statelor membre care au uh, instrumente echivalente? Letonia, de exemplu, un echivalent care funcționează. Nu știu câți dintre organizatori au studiat experiența letona. Apoi încă câteva idei în ceea ce privește resursele, dacă dorim reforma inițiative, ea nu va fi neutră din punct de vedere bugetar. E cred destul de clar că va costa niște bani. E o condiție necesară ca ea să funcționeze și trebuie să spunem acest lucru foarte clar. Ar trebui să ne gândim la un uh, birou în fiecare stat membru care să fie real, unde cetățenii să poată merge într-un birou și să spună, iată, vreau să lansez o inițiativă pe următorul subiect. Și cineva să le spună, e o idee bună sau nu, sau nu e bună pentru că nu e de competență. UE și așa mai departe. Multe din cele lansate au eșuat pentru că nu erau de competența Uniunii. E nevoie de explicații mai bune din partea Comisiei. Aici e o divergență între partea politică și partea juridică. De multe ori ar fi utilă o explicație politică și minunat ar fi și un soft mai util. A fost uh, ridicată vârsta minimă. În Austria e de 16 ani. Eu sunt deschis, nu am o poziție la o vârstă anume. Au fost însă voci din societatea civilă care insistă foarte puternic pe o vârstă sau alta. Mai apoi problema responsabilității organizatorilor. Cred că trebuie analizată. Întrebare dificilă. Organizatorii nu știu de multe ori care e răspunderea lor. trebui să existe o dezbatere, fie înainte, fie după, eu cred că după, ar trebui supravegheată de, acest, de această comisia noastră. Mulțumesc pentru corecție. Deci ar trebui să existe o dezbatere după dacă inițiativa se bucură de succes. Mai e o problemă de comunicare în același timp. Sistemul nu prea e cunoscut. Bănuiesc că mulți cetățeni nu știu despre ce este vorba, această experiență din uh, Ungaria, de unde provin eu. Și mă întreabă ce este asta. Sună interesant, dar nu știu ce este. Deci, mai trebuie lucrat în acest sens. Sunt sigur că delegația Comisiei a lucrat în acest sens, dar se pare că mesajul nu a penetrat. Mai e o problemă și cu înregistrarea semnăturilor. Înțeleg că există 28 de sisteme diferite. Fiecare stat membru are sistemul propriu. Am mai spus-o. În Ungaria, înainte, când trebuia să mă registrez, trebuia să menționez numele de fată al mamei. Nu mă întrebați de ce. Așa era legea la noi. În Slovacia s-a recunoscut la fel, în, a mai fost o țară, nu știu, în Austria cum e, dar e de un absurd uh, care nici măcar nu e amuzant. Trebuie să ne gândim la o semnătură digitală la nivel european. Aici mai trebuie adăugat că și societății civile îi place ideea și mie îmi place. Și în ceea ce privește câteva modificări care au fost cerute, cele care necesită modificarea tratatului nu ar trebui avute în vedere acum. Comisia a venit cu un uh, raport acum câteva săptămâni, pe 1 aprilie. E util și o revizuire se va face până la sfârșitul anului. Sper că se va ține cont și de raportul meu și că va ajuta ca acest raport să devină mai bun. Sper să fie un instrument viabil pentru că, după cum spuneam, face o treabă foarte bună face o legătură mai bună între cetățeni și instituții. Mulțumim. Din partea socialiștilor, Silvi Kaufman. Mulțumesc. În special mulțumiri domnului Schöpflin pentru raport. M-am bucurat mult când l-am uh, văzut. Sunt foarte multe idei pe care le susțin într totul și puncte unde sunt convins că această inițiativă se poate îmbunătăți dacă s-ar ține cont de observațiile raportorului nostru. Domnul Șepflin tocmai a arătat că și Comisia a prezentat un raport. Acela e foarte important pentru discuția noastră de aici Raportul conține date foarte clare, o serie întreagă de date, arată ce a funcționat, ce probleme au existat și cred că ar trebui să analizăm acel studiu. Am avut și acea audiere cu nu mult timp în urmă, care a fost și ea utilă. Dacă mi-ați permite, aș mai numi niște puncte și aș face câteva observații. Între punctele pe care le susțin aș menționa doar câteva, dar ideea, ați arătat-o, domnule Șeflin, crearea unor birouri de inițiativă cetățenească, îmbunătățirea centrelor de contact Europa Direct, asta mi se pare foarte important Mulți inițiatori au spus că există și incertitudine juridică cu privire la care sunt competențele Uniunii, ce ține de nivelul Uniunii. Deci poate uh, în acest sens ar uh, trebui să existe susținere și de aceea cred că astfel de birouri ar fi foarte bune. Asta la aliniatul 2. <clears throat> V-ați adresat comisiei și ați spus că la respingerea inițiativelor cetățenești, Comisia trebuie să uh, justifice mai clar refuzul. Și asta reiese clar din experiența ultimilor ani. Inițiatorii n-au prea știut de multe ori ce să facă cu textul pe care îl primeau din partea Comisiei. E prea puțin să le spui că nu ține de uh, seria de competențe a Uniunii. Mi se mai pare utilă propunerea dumneavoastră în aliniatul 5 la înregistrarea unei inițiative ar trebui avut în vedere acceptarea eventuală a unor inițiative, a unei părți a inițiative. Am avut exemplul inițiative cu drepturile minorităților. Ea era foarte voluminoasă și mă gândesc că Acolo procedura continuă, am avut uh, alături de noi reprezentantul. Mă gândesc că acolo dacă ar fi existat posibilitatea unei uh, acceptări parțiale, nu am avea astăzi problema uh, chemării în judecată în fața curții. Ați vorbit de problema software-ului, de susținerea financiară, am uh, făcut împreună amendamente, aici le am adoptat, care n-au trecut de Comisia de Buget, dar eu cred că și din bugetul comunitar ar trebui găsite niște fonduri pentru programul uh, european al cetățenilor. Am și câteva întrebări. Ați vorbit de cetățenia digitală, aliniatul 9. Ideea mi-e simpatică, dar când credeți că vom avea această cetățenie europeană? Adică mă gândesc că mai durează o vreme. Până atunci însă avem nevoie și de o posibilitate de verificare rapidă a regulamentului și o abordare mai bună. Și aici aș menționa încă o dată problema numerelor de identificare. Dragi colegi, cunoașteți problema statelor membre și cât de diferită este în majoritatea statelor membre. Cetățenii trebuie să menționeze tot felul de CNP-uri uh, și alte numere de recunoaștere ca apoi ce, semnătura să poată fi certificată. În țara mea nu e nevoie de așa ceva. Și inițiatorii au spus că aceste numere de identificare sunt uh, inutile. Comisia o menționează în raportul său și eu aș dori să ne îndepărtăm de această idee a codului numeric personal. Ar fi un proiect de viitor, după părerea mea. De curând am văzut actele delegate Suedia cere comisiei să existe mai puține numere ID. Malta adaugă un document nou în plus. Eu cred că așa nu putem continua. Cât privește răspunderea personală, v-ați referit la acest aspect și reprezintă într-adevăr o problemă. Ar trebui să o discutăm. Ați mai propus însă acolo ca această responsabilitate să fie extinsă asupra celor care doresc acest lucru, participanți la campanie. Dacă credeți că așa e bine, nu vor fi unii descurajați oare? Mai mult îmi place cealaltă idee în același aliniat, să limităm, uh, cum spuneți la sfârșitul aliniatului 10, trimiteți la o directivă din dreptul mediului, uh, să limităm responsabilitatea. Apoi, în 11, prelungirea duratei până la confirmarea culegerii de date IT se propune o prelungire a perioadei la două luni. M-am întrebat ce ar aduce aceasta în plus. După părerea mea, problema e în altă parte și a spus-o și comisia în raportul său. statele membre au o problemă cu registrarea pentru că nu știu dacă raportul va fi înregistrat la comisie și de ce să verifici un sistem despre care să nu știi dacă e necesar. Nu e o problemă a timpului, ci a procesului de înregistrare. Deci nu cred că avem nevoie de această prelungire. Apoi, durata culegerii semnăturilor pe care ați menționat-o în aliniatul 11, de fapt ați mai pus problema și în aliniatul 7, văd două propuneri în raportul dumneavoastră și eu aș fi doar pentru una dintre ele. Și deci la 11 scrieți că Doriți prelungirea perioadei de la 12 la 18 luni. Mie mi se pare că lucrurile se schimbă atât de repede uh, în vremurile noastre, 18 luni pentru strângerea semnăturilor e o perioadă prea lungă. Eu mi-aș dori însă o eliminare a automatismului dintre înregistrare și începerea perioadei de strângere a semnăturilor. Asta le dă dureri de cap organizatorilor. Dacă ei pot decide, de atunci începem cu legerea semnăturilor și de atunci se numără cele 12 luni, atunci da, au ocazia să se pregătească, să se organizeze, știu că sunt înregistrați și așa mai departe și decid ei înșiși avem un an în care să strângem semnături. Ar fi o cale foarte bună pentru a se putea pregăti mai bine, pentru a putea duce această idee mai departe. Nu aș fi însă pentru ambele variante în același timp. Mai am o întrebare la liniatul 13. Am uitat și în engleză și în germană. N-am prea înțeles ce înseamnă acest aliniat, unde spuneți că cu pregătirea unui act juridic, comisia are 12 luni. A, deci după doriți o perioadă în care să obligați comisia să reacționeze după o inițiativă cetățenească care a primit un răspuns pozitiv. Da. Dar există trei luni. Ce, fac, ce înseamnă cele 12 luni? Să pregătească o reacție o să declare că peste un an urmează o carte albă și urmează un proces de consultare și așa mai departe. Aceea deci doream să vă întreb ce presupune acesta în mod concret, asta nu mi-era prea clar. Mă apropie și de final, ați mai spus că nu e atât de importantă vârsta minimă. Pentru mine însă e foarte important acest aspect. Ah, scuze, înseamnă că nu ne-am înțeles. Ați spus că aveți o poziție neutră. Da, deja e, e mult mai bine. Ar merita discutată și problema vârstei. Nu e vorba de un, un vot, ci oamenii spun cu semnătura lor, iată avem o idee și am dorit ca un aspect sau altul să fie promovat în Europa sau discutat sau analizat. Și eu cred că putem avea încredere în cei de 16 ani, cetățenii de 16 ani din țările noastre. Și îmi pare rău că în Austria avem încredere în cei de 16 ani, pentru că în Austria se votează de la de la 16 ani și în restul Europei doar, doar 18 ani. Deci cred că ar fi bine să ne impunem, să existe o vârstă unitară peste tot, e vorba doar de o semnătură pentru susținerea unei idei, cred că putem avea încredere în cei de 16 ani că pot face acest lucru, că pot decide la 16 ani dacă susțin sau nu o idee. Așadar, doamnă președinte, un text foarte bun. Te-aș dori ca în acesta să arătăm foarte explicit că dorim o renoire a uh, regulamentului pentru ca, așa cum spunea și domnul raportor, această inițiativă să-și dezvolte întregul potențial ca să vină mai degrabă în uh, avantajul cetățenilor și să facem și ca apel către statele membre dacă dorim să modificăm regulamentul, e nevoie și de statele membre. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Din partea ECR, vă rog. Doamnă președinte, doamnelor și domnilor, foarte pe scurt. În, în primul rând, țin să-i mulțumesc domnului Șoflin pentru acest proiect. Cred că acesta, mesajul acestuia este foarte, foarte clar, și anume consolidarea cetățe inițiativei cetățenești europene. Sunt întru totul de acord cu dumneavoastră. În ceea ce privește legislația, cred că cea mai proastă idee este de a, a face legi care sunt aproape imposibil de pus în aplicare. Eu sprijin toate propunerile care uh, sunt pentru a depăși aceste obstacole birocratice. Sunt pentru strângerea de semnături uh, online și ca și antevorbitorul meu, aș vrea să subliniez că alineatul 13 este alineatul cheie al acestui text. Eu cred că Doar dacă introducem uh, modificările potrivite a regulamentului, uh, reglementării în general, uh, va avea sens acest text. Deci eu citesc acest alineat cu foarte multă bunăvoință. E practic o promisiune ca o inițiativă cetățenească sprijinită de un număr suficient de cetățeni să poată cu adevărat deveni inițiativă legislativă. Încă o dată, mie mi se pare că alineatul 13 este alineatul cheie pentru progres. Comisia Europeană nu trebuie să acționeze pe baze arbitrare, așa cum uh, stau lucrurile în momentul de față. Chiar și moțiunile care au care îndeplineau toate punctele au fost uh, nerespectate. Mulțumesc tuturor. Mulțumesc, Maite. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vă mulțumesc că ați identificat uh, chestiunile esențiale pentru a asigura eficiența acestui sistem. Noi, parlamentarii, nu putem permite ca cei mai activi cetățeni, cei care strâng semnăturile și dun la bun sfârșit aceste uh, inițiative să aibă a se confrunta cu dificultățile cu care se confruntă în momentul de față din cauza deciziilor arbitrare ale Comisiei. dacă nu îi sprijinim pe cetățenii activi cei mai europeni, ne punem noi bețe în roate. Cred că identificarea problemelor esențiale a fost bine făcută, apoi investițiile sunt importante, biroul nevirtual, analiza pe care o mai așteptăm încă și eșecul anumitor uh, inițiative, altele decât cele care au fost deja identificate în aport. De asemenea, și vârsta minimă reprezintă o problemă, precum și activitatea Comisiei PETI. Apoi, uh, existența a 28 de sisteme diferite pentru colectarea semnăturilor mm, nu poate sta în picioare. Sistemul nu poate funcționa așa. Toate elementele identificate și uh, cele identificate de către doamna Kaufman uh, reprezintă elemente care trebuie să ne orienteze și să ne să facem în așa fel încât Comisia să acționeze responsabil și noi să nu-i dezamăgim pe cetățenii care Uh, până acum s-au confruntat cu uh, fel și fel de probleme legate de inconsecvență și așa mai departe. Încă o dată vă mulțumim pentru activitate. Doamna Spinelli, spune doamna președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Îi uh, mulțumesc lui Gheorghe Șoflin. pentru, în special în ceea ce privește propunerile sale pentru cetățenia numerică, certificarea uh, procedurii de colectare a semnăturilor. există un punct important din punctul meu de vedere și care ar trebui aprofundat, și anume punctul 3. Ini această inițiativă cetățenească europeană se confruntă cu o criză adâncă pentru că nu se știe dacă există cu adevărat o securitate pentru cetățeni. Și eu mă întreb, atunci când cerem comisiei elaborare, când se cere comisiei elaborarea unui act legislativ pe, pe baza unei uh, inițiative în termen de 12 luni de la acceptare, ne aflăm într-o situație în care cetă uh, inițiativa cetățenească, care a strâns o un milion de semnături, este acceptată, dar nu mai există niciun fel de urmare. Așa s-a întâmplat cu inițiativa pentru apă. Nu mai știu exact care era tit titlul respectiv al respectivei uh, inițiative. Dar eu cred că ar trebui fi schimbată formularea. Cetățenii europeni care strâng numărul de semnături necesar. dar care nu obțin și acordul comisiei ce se întâmplă cu acesta, dar ce se întâmplă și cu inițiativele care primesc avalul Comisiei, dar pentru care apoi nu există urmare. Mulțumesc, domnul Terica Bras tocmai a plecat. Atunci îi dau cuvântul domnului Castaldo. Mulțumesc. Permiteți-mi să încep prin a-i mulțumi lui George Schöpflin pentru munca sa. Mi-am dat seama citind acest raport că munca depusă a fost una foarte minuțioasă, mai ales în ceea ce privește propunerile concrete. mai ales în ceea ce privește monitorizarea inițiativelor uh, lansate deja. În punctele 15, 16, 17, 19 sunt foarte importante tocmai pentru că atrag atenția asupra dificultăților existente. Există problema costurilor excesive, costuri excesive din punct de vedere economic atunci când cineva dorește să folosească acest instrument esențial al democrației directe. Ei bine, eu unul sunt convins că un uh, drept uh, care depinde de un, con, de un cost excesiv, uh, pur și simplu va va câștig de cauză. Eu cred că există tehnici, tehnologii care ar uh, putea duce la o scădere a costurilor, spre exemplu în ceea ce privește uh, costul colectării datelor. În ceea ce privește punctul 13, există, se vorbea mai devreme despre decuplarea clară dintre cetățeni europeni și identitatea europeană. Asta este o premisă a raportului cu care sunt de acord. Și e clar că aceste instrumente nu sunt suficient cunoscute de către cetățeni. Și pe de altă parte avem și impresia că uh, munca nu este pe măsura efortului. Ar trebui într-adevăr ca la nivelul comisiei să existe o monitorizare a tuturor acestor inițiative fără de care pur și simplu voința statelor membre și mai ales voința uh, cetățenilor va avea de suferit și implicarea acestora. Pentru că de multe ori cetățenii nu văd niciun fel de roade ale implicării lor. Voi uh, prezenta și eu amendamente pe parcursul dezbaterilor și sper să ajungem la un uh, text cât mai puternic care să fie sprijinit de câți mai mulți uh, membri ai acestei comisii. Această inițiativă este importantă și din punct de vedere pedagogic. Dacă nu le dăm uh, încă o dată, am putea, de ce nu să ne gândim la adevărate referendumuri europene? Mie mi se pare că această inițiativă este un început, un prim pas. Mulțumesc. Doamna Carmen Pricing din partea Comisiei. Mulțumesc, doamnă președinte. Am două observa câteva observații de natură generală și câteva răspunsuri uh, concrete. În primul rând, trebuie să vă spun că urmărim cu cea mai mare atenție discuțiile din AFCO și PETI. Discuțiile din PETI au fost uh, amânate astăzi și ne bucurăm foarte tare că uh, Parlamentul a hotărât să aibă propriul său raport pentru că completează practic uh, viziunea pe care o putem avea asupra acestei chestiuni de mare maximă importanță. Raportul este foarte bun, dar evident nu este vorba aici despre poziția Parlamentului ca instituție. După vacanța de vară sper că poziția adoptată va putea să ne dea o idee mai clară și sper că și în Consiliu se va începe discutarea raportului nostru și poate se va ajunge și la niște concluzii ale Consiliului. Să sperăm că într-un an de zile vom reuși să înțelegem mai bine care este situația de fapt. În raport subliniem clar faptul că, și Franz Timmermans a repetat acest lucru luni, faptul că acest instrument este uh, pus în aplicare pe deplin, dar există uh, clar uh, situații problematice și facem lista foarte clară a acestora. Nu am luat uh, nici de cum o poziție în privința direcției în care ar trebui să ne angajăm, dar prezentăm faptele. În orice caz, nu încercăm să ne ferim de discuții în privința problemelor. E clar, poate cine știe, regulile vor trebui schimbate și atunci uh, vom examina eventualele posibilități de schimbare a acestora, dar încă o dată aceste reguli vor trebui schimbate cu foarte mare grijă, foarte rar se pot schimba după trei ani. Deocamdată ne aflăm într-o fază timpurie, este foarte important să nu ne mm, precipităm pentru că riscurile pot fi însemnate și um, cu siguranță trebuie să avem mare grijă. Oricum suntem cu toții de acord uh, în privința chestiunilor, iar în uh, avizul dumneavoastră, în proiectul de aviz, practic se arată cu degetul aceleași probleme pe care le identificăm și noi în raportul nostru. La fel și în raportul ombudsmanului, uh, în studiul ombudsmanului, de asemenea Vom uh, discuta cu siguranță în decursul anului următor, dar în uh, genere cred că suntem de acord. Oricum, trebuie făcut o distinție foarte clară, atât la Parlament, dar și în rândul uh, cetățenilor, o distinție clară între um, modificările care se pot face în cadrul legislativ actual și între măsurile care ar cere neapărat schimbarea acestui cadru. De altfel, există o serie de exemple în acest sens, cum ar fi extinderea perioadei de corectare sau dacă uh, se dorește obligarea Comisiei de a veni cu o propunere legislativă. Acesta ar presupune modificări ale cadrului legislativ. Dar trebuie spus că există și chestiuni care pot fi modificate în cadrul legislativ actual, cum ar fi uh, cerințele privind datele eh, și colectarea datelor. E vorba aici despre un subiect foarte spinos pentru că din cauza acestora sunt eh, excluși foarte mulți eh, cetățeni de la posibilitatea de a semna. Apoi, de la 31 martie, au intrat în vigoare un act delegat care simplifică acest, acest proces și care vizează proceduri mai simple care vor uh, permite uh, o utilizare mai facilă de către cetățenii acestei inițiative. Și asta se datorează tocmai faptului că Comisia, prin acte delegate, poate modifica uh, cerințele în privința datelor. Pe de altă parte, în ceea ce privește colectarea de date online, avem uh, de la 1 aprilie posibilitatea de a um, introduce linkuri către uh, media socială și așa mai departe. Și în ceea ce privește dezbaterea politică, uh, audierile din, de la Parlament, de altfel în Comisia uh, Agri va avea curând un, o astfel, uh, va avea loc o astfel de audiere. Este foarte important să avem o dezbatere politică reală și să putem auzi uh, uh, poziții uh, reale ale părților implicate. Deci da, avem un termen de trei luni pentru a răspunde, dar într-adevăr acest termen este mult prea redus pentru a putea lansa și dezbateri publice și așa mai departe. Deci este drept, Parlamentul European este o uh, Um, o tribună foarte bună în care se pot întâlni părțile implicate. În ceea ce privește traducerile, problemă subliniată și în raportul nostru, cred că cu o abordare pragmatică s-a ajuns la concluzia că ce se va oferi aceste traduceri. Iată, deci, tot atâtea exemple de uh, îmbunătățiri care au putut fi făcute în cadrul legislativ existent. În ceea ce privește Help Desk-ul și uh, centrul Europe Direct, acesta vizează tocmai o mai bună informare a cetățenilor. Există mult prea puține uh, organizații care au făcut uh, apel la acestea, la aceste posibilități În ceea ce privește o, mai, uh, o explicație mai clară a refuzurilor, ei bine, noi punem uh, pe site-ul nostru aceste explicații și la unele inițiative, după analizarea argumentelor noastre, am, uh, cetățenii și-au reformulat inițiativa și au retransmis-o. Deci, într-adevăr, e foarte important ca explicațiile noastre să fie citite și analizate. În ceea ce privește înregistrarea parțială și totală, cred că uh, curtea ne va mm, arăta care este calea cea mai bună și, în fine, în ceea ce privește extinderea perioadei de 12 luni, inițiativele care au, uh, nu au reușit să strângă un milion de semnături până acum nu au eșuat din cauza, doar din cauza acestui termen de 12 luni pentru strângerea semnăturilor. Au existat multe alte motive. Mulțumesc. Gheorghe? Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc tuturor colegilor și comisiei, doamnului Plazi. Mă, am primit cu plăcere toate amendamentele dumneavoastră. Vom, uh, uh, primiți cu plăcere amendamentele dumneavoastră. Vom decide când va fi data limită. Apoi, nu sunt sigură că am între, înțeles întrebarea domnului Cafa în legătură cu aliniatul 13. În engleză cere comisiei să începe să, să pregătească um, un propunere de act legislativ uh, în urma unei uh, inițiative a cetățenilor specifică în 12 luni. Eu cel puțin așa m-am gândit, deci să fie o acțiune legislativă care să urmeze o inițiativă a cetățenilor. Despre asta e vorba, nu? Apoi, mm, altceva, am mai vrut să mai zic un lucru. Problema cetățenilor care trăiesc într-o țară diferită cât țara lor de origine este, este foarte greu să semneze inițiative și cred că trebuie rezolvată această problemă. Nu știu cum, dar trebuie să ne gândim. Și apoi, nu sunt sigur dacă am spus destul de clar încă un lucru. Atunci când se organizează o audiere parlamentară, ea nu trebuie să aibă loc neapărat în comisia direct vizată ci în orice comisie care are un interes cu participarea noastră sau a Comisiei pentru Petiții sau a ambelor. Doresc să vă mulțumesc tuturor pentru contribuții, aștept deci amendamentele dumneavoastră și sper că acest instrument va deveni unul cât mai bun. Mulțumesc, Jorg. Vreau să spun colegilor că nu ne grăbim, deci perioada de depunere amendament proiectelor poate fi foarte generoasă până pe 20 mai la ora 12, dacă sunteți de acord. Deci 20 mai, peste o lună, deci. Și vom vota în comisie doar în luna septembrie. Nu știu de ce doar în septembrie. Domnul raportor dorește acest lucru bine. Și acum trecem la ultimul punct punct de pe ordinea de zi. E vorba de avizul Aureghi în legătură cu situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană. Este un aviz la raportul LIBE, de la LIBE. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. După cum știți, e vorba de raportul anual pe care încă din 93 îl realizează Comisia Libe pentru a examina situația drepturilor fundamentale, adică um, modul în care Uniunea Europeană își respectă propriile drepturi fundamentale. Prima mea observație este următoarea. Raportul de la Libe este un raport inițial mai puțin sufos decât cel din anii anteriori. Există probabil voința probabil intenționată de a aborda lucrurile mai în general. și anume modul în care Uniunea Europeană respectă drepturile fundamentale. Spre deosebire de raportul din anul precedent al lui Michel, acest raport este mai scurt, dar, bineînțeles, prezintă situația din Uniunea Europeană din multe puncte de vedere în legătură cu modul în care noi, europenii, respectăm drepturile omului. Și în măsura în care în raport se încearcă să facă o generalizare, o abstractizare a Uh, situației din acest an din diferite state membre, eu cred că, până la urmă, raportul își pierde din impact, din capacitatea analitică în legătură cu ce se întâmplă în realitate. Deci acest raport, la care noi pregătim doar un aviz, vă aduc aminte, uh, AFCO, FAM, EMPLO și PETI, sunt comisiile deci care pregătesc avize la acest raport de la LIBE. Raportul LIBE este împărțit în șapte părți, aspecte instituționale, libertate și securitate, egalitate, probleme legate de migranți și refugiați, probleme legate de criza economică și solidaritatea în urma politicilor economice de solidaritate și, în fine, capitolul delinvență și corupție și capitolul care se referă la condițiile de uh, detenție. Foarte pe scurt pot să vă spun că eu consider că acest uh, raport de la LIBE Două aspecte merită uh, o atenție deosebită din partea noastră. Pe de o parte, se regăsește ideea că Uniunea Europeană și-a exprimat voința de a pregăti o strategie, așa numită strategie internă, de afaceri interne, prin care Comisia Europeană va supraveghea practicile din Uniunea Europeană în aplicarea drepturilor omului, deci face o supraveghere în aplicarea acestor principii și, în al doilea rând, aspectele legate de încălcarea de anumite state membre a unor principii fundamentale, lucru vizat uh, deja în tratate la articolul 7 nu e ușor de aplicat acest articol pentru că Comisia Europeană va atrage atenția unui stat din cauza încălcării unor drepturi fundamentale. Deci articolul 7 permite acest lucru și Comisia Europeană a stabilit o procedură pentru a face în practică acest lucru, pentru a interveni în practică. Astfel, Comisia și Consiliul pot acționa față de uh, un stat. După cum știți, articolul 7 din tratat cere o majoritate foarte mare, deci 4 cincimi din Consiliu și până acum nu s-a aplicat niciodată. Și raportul de la Libe include o serie de observații în legătură cu lipsa de conformitate a procedurii Comisiei pe acest subiect. Avizul meu se Um, este organizat pe șase puncte la care sper că veți contribui până pe 21 aprilie cu amendamente. Deci marțea viitoare este termenul limită pentru amendamente. Deci documentul pe care vi prezent eu, prezint eu este mai extins decât uh, se obișnuiește să transmită din partea unei comisii ca noastră, dar uh, cred că a fost important să punem accentul pe anumite aspecte. Primul punct este nevoia de a insista mai mult la punctul 1 din rezoluție de la LIBE asupra nevoii de a aminti instituțiilor statelor europene și statelor membre respectarea, nevoia respectării drepturilor fundamentale. Dacă îmi permiteți o mică reflexie politică, eu cred că cele întâmplate în ultima vreme în toate statele membre ale Uniunii necesită din partea noastră o reflexie în legătură cu uh, modul în care respectăm drepturile fundamentale. E vorba de libertatea de a se manifesta în forurile democratice sau a manifesta as aspirațiile care stau la baza statului nostru social de drept. Deci, se, separarea puterilor, uh, prerogativele legate de cetățenie, tot ce înseamnă și ce poate face cetățeanul în fața statului, în relația cu statul și cred că există riscuri dincolo de controlul social european se când e vorba de o fiscalitate progresivă, redistribuirea cheltuielilor, drepturile sociale, educație, sănătate, drepturi sociale, drepturi sindicale și așa mai departe. Criza, deci, a înrăutățit toate aceste drepturi și eu cred că pe această bază Comisia AFCO trebuie mai întâi să aibă o reflexie în legătură cu nevoia de a re, uh, revendica, revendica um, a cere ca Uniunea Europeană să fie în avangardă în ceea ce privește respectarea tuturor acestor drepturi fundamentale. Apoi, eu cred că AFCO trebuie să abordeze și faptul că, până la urmă, Uniunea Europeană nu a, este parte la Tribunalul European al Drepturilor Omului. Libe o face, dar AFCO este o comisie cheie și trebuie să ceară Comisiei și Consiliului să negocieze cu Tribunalul pentru ca acest acord de aderare să devină posibil, mai ales după decizia Tribunalului de Curții de Justiție de la Luxemburg care a frânat mult, cred, accesul Uniunii Europene. Deci eu cred că trebuie să spunem în raportul nostru că aceste negocieri trebuie să se încheie rapid pentru că aderarea Uniunii Europene ca parte la Curtea Europeană a Drepturilor Omului să devină realitate cât de repede. Apoi doresc să vă amintesc importanța um, faptului că cadrul social al relațiilor de muncă și sindicale s-au înrăutățit în majoritatea statelor europene. Deci, Carta Drepturilor Europene cred că trebuie să fie baza pentru uh, asigurarea drepturilor omului și drepturilor fundamentale în întreaga Uniune Europeană. Această Cartă Socială Europeană nu cred că ține suficient cont, nu se regăsește suficient în textele noastre și eu cred că acesta este un document, o bază care poate însemna mult pentru acest contract social din Uniunea Europeană din ultimii 50 de ani. De asemenea, O problemă mare care se confruntă Uniunea Europeană în respectarea drepturilor omului este modul în care sunt tratate minoritățile. Și cum se spune de multe ori, problema nu este a majorității. Problema este, moment, este în modul în care majoritatea respectă minoritățile. Acesta este baza locului democratic și în Uniunea Europeană există multe minorități și ele nu sunt întotdeauna respectate. Și cred că e important să, să amintim acest lucru și să spunem că politica, strategia internă a Uniunii Europene pentru protecția drepturilor fundamentale trebuie să se concentreze, trebuie să, să, să nu uite faptul că avem numeroase minorități, nu trebuie să le cităm pe nume, să facem o listă, dar minoritățile culturale, sexuale, religioase și așa mai departe uh, se confruntă încă cu discriminări. Și dacă Uniunea Europeană dorește să fie un model de civilizație, de democrație, trebuie să fie un model prin respectarea perfectă a drepturilor acestor minorități. Și e important, deci, să spunem acest lucru. Apoi, un alt aspect care mi se pare important de adăugat este transparența. Transparența este, după părerea mea, un factor determinant în secolul 21 pentru tot ce înseamnă revoluția tehnologică, așa numită revoluție digitală. Și, e important, și oportunitățile pe care le oferă tehnologia pentru a avea o relație mai participativă Cred deci că transparența este unul dintre principiile care permite, care ne apără de corupție și așa mai departe. Deci, apoi putem face o referire și la faptul că inițiativa cetățenilor trebuie să fie unul dintre elementele care poate ameliora funcționarea democrațiilor noastre și, în fine, facem o referire la exercitarea dreptului de vot pentru că doresc să vă aduc aminte și vom reveni la asta când discutăm despre legea electorală europeană, că mulți europeni nu pot să votească, voteze în alegerile europene pentru că nu se află în țara lor atunci când au loc alegerile europene și acesta, dreptul la vot, este un drept fundamental, nu? Și, din păcate, acesta mm, este făcut posibil de anumite legislații naționale care nu permit acest drept. Doresc să vă spun că eu cred că raportul Comisiei Libe trebuie mult ameliorat. Și eu nu cred că pentru ca el să fie votat nu trebuie să menționăm toate problemele, pentru că astfel pierdem din impactul politic. Eu cred că acest Parlament ar trebui să aibă un raport privind respectarea drepturilor fundamentale în fiecare stat membru. O face în legătură cu ce se întâmplă în restul lumii, dar când ne analizăm pe noi înșine, de multe ori, dificultățile noastre interne nu permit să intrăm, deci, în uh, afaceri dintr-o țară sau alta. Deci, astfel, nu ni se permite o analiză mai profundă, mai critică a realității de la noi de acasă. Și deci de aceea pierdem din, din intensitate și din impact politic. Dar aici aceasta este o chestiune de. Uh, este un, uh, o discuție pentru viitor. Eu, bineînțeles, aștept amendamentele dumneavoastră, observațiile dumneavoastră și uh, avizul meu poate fi ameliorat, desigur. mulțumesc foarte mult. Are cuvântul de la PPE, nu Esteban González, nu. Vorbiți dumneavoastră numele lui? Bine, George Chaplin. Mulțumesc. Nu pot să vorbesc acum în numele lui Esteban Consales, pentru că nu știu exact ce avea de spus, dar sunt sigur că va depune amendamente. Eu doresc să-l felicit pe domnul Haureghi și accentul pe care l-a pus pe aspecte politice este foarte semnificativ. Poate nu e de acord cu mine, dar într-un fel sistemul democratic este mai puțin politic azi în Europa decât era acum 30 sau 40 de ani. Puterea politică s-a fragmentat și se regăsește în tot felul de alte domenii în care cetățeanul nu are un cuvânt de spus. Eu uh, cred că ONG-urile au un rol cheie de jucat, dar reprezintă doar o parte mică din cetățeni. Și în mai multe domenii din uh, deci, deciziile politice sunt luate, de fapt, la nivel uh, judiciar. Și, de fapt, poate asta se poate regăsi în raportul dumneavoastră și anume faptul că trebuie să existe mecanisme de a stabili, a restabili echilibrul derivat din conflictele necesare într-o societate. Fără conflicte nu poate exista o societate, ar exista doar un cimitir. Și nu asta dorim, nu? Am și o întrebare, domnule Haureghi. Când vorbiți despre minorități și drepturile minorităților, ați spus că nu trebuie să intrăm în detalii sau să dăm exemple. Eu doresc să vă întreb dacă includeți și minoritățile etnolingvistice printre minorități? Și în al doilea rând, ce faceți cu noile minorități create de globalizare? Mă refer la fosta clasă uh, muncitoare um, uh, care este aflica, afectată de piața din restul din alte părți ale lumii, care, bineînțeles, uh, sunt direct afectați și abordați de populiștii de dreapta, dar și de stânga. Are cuvântul Maite de la ALDE? Nu? Nu, eu sunt raportor, doamnă președinte, de data aceasta. Încă o dată constatăm diferența dintre nevoia de a cere respectarea drepturilor fundamentale și, pe de altă parte, mijloacele limitate pe care le avem la dispoziție pentru a sancționa nerespectarea drepturilor fundamentale. Și cred că dacă ar trebui să facem un inventar al argumentelor pentru a modifica tratatele, raportul dumneavoastră ar fi o contribuție în acest sens. Adică, Hai să ne gândim la condițiile pe care le impunem statelor atunci când doresc să intre în Uniunea Europeană, și anume criteriile de la Copenhaga. Pentru că criteriile politice și drepturile fundamentale fac parte din prima categorie a criteriilor de la Copenhaga. O țară care azi nu respectă libertatea presei. Ce facem uh, împotriva ei? Cum sancționăm această țară? Nu putem face nimic. Prin tratatele actuale, așa cum sunt aplicate ele azi, Comisia e obligată să se limiteze la sectorul foarte strâns al aplicației legislației, dacă o parte din legislația europeană nu este ratificată sau aplicată de statele respective, poate să intervină. Dacă nu o face, nu poate să se opună nici cum acestui stat. Deci, cred că până la urmă trebuie să ne dotăm cu mijloacele necesare pentru a impune respectarea drepturilor pe care le impunem ca și condiție sine qua non pentru intrarea în Uniunea Europeană. Ehm, nu se știe dacă vom modifica tratatul rapid. Ce putem face? De exemplu, Agenția Drepturilor Fundamentale de la Viena, din câte știu eu, este un organ care este la dispoziția Comisiei, dar această Agenție a Drepturilor Fundamentale nu poate să se autosesizeze pentru a pune în discuție un dosar. Ea este consultată de Comisie. Eu cred că trebuie să se dea acestei agenții dreptul de a se manifesta dacă constată prin monitorizarea sa a modului în care drepturile fundamentale sunt respectate în Uniunea Europeană, dacă constată, deci, încălcarea unui drept. Și atunci ar trebui să se poată autosesiza și să pună în discuție un anumit dosar și noi, bineînțeles, apoi am putea, uh, de asemenea, uh, analiza situația. Dar nu are acest drept, așa că multe lucruri, înainte de a fi puse în discuție, trece mult timp. Și deci, aceste lipse de mijloace trebuie să opunem dezbaterea politică. Noi, în Parlamentul European, putem da acest imbold politic și dacă Agenția Drepturilor Fundamentale ar putea acționa așa cum am propus, cred că am avea multe de câștigat. Mulțumesc! Mulțumesc de la GUE. Are cuvântul Barbara Spinelli. Thank you, President. Eh. Mulțumesc, doamnă președinte. doresc să mulțumesc. Mulțumesc uh, raportorului pentru avizul său. Doresc să mulțumesc domnului Arreghi pentru excelenta prezentare și doresc să subliniez câteva elemente. Mai întâi, în legătură cu aderarea la Convenția drepturilor omului după hotărârea Curții de Justiție, eu cred că trebuie să fim foarte exigenți și să cerem o reluare a negocierilor cât de repede. Să nu ne limităm la aminti angajamentul de a adera, ci chiar să facem și mai multe pentru a cere o reluare rapidă a negocierilor. În al doilea rând, strâns legat de primul, doresc să vorbesc despre efectele crizei și terapiilor anticriză asupra drepturilor fundamentale și asupra drepturilor sociale. Ce-i de făcut? Deci, pe lângă de aderarea la Convenția Drepturilor Omului, trebuie să, ca Uniunea Europeană să adere și la Carta Socială. Aceasta este uh, un, acesta este un element foarte important pentru a face față efectelor crizei asupra drepturilor fundamentale. Și în acest cadru aș dori să amintesc un element, după părerea mea, foarte delicat, și anume acordurile nu de ordin comunitar, ci acordurile internaționale, cum este Fiscal Compact. Ce legătură există între aceste tipuri de acorduri și așa numitul Rule of Law, statul de drept european? Și, pe de altă parte, Carta Drepturilor Fundamentale. Impresia mea este că există interpretări directe și contrastante în rândul Comisiei, comisarul Katainen consideră că Carta Drepturilor Fundamentale, deci statul de drept european, este oarecum suspendată în momentul aplicării um, pachetului fiscal compact sau al memorandumului în Grecia, pentru că politicile de luptă împotriva crizei economice sunt acordul între stat și creditorii săi. Deci, aici dreptul european nu mai, re, nu mai funcționează, nu mai e aplicat. Uh, comisarul Timmerman spune că dreptul european se aplică întotdeauna, că aplicarea lui nu este niciodată suspendată în Uniunea Europeană. Deci există clar o diferență de opinie, de interpretare. Și un alt punct pe care îl consider important este venitul de cetățenie. Acesta este, cred, după părerea mea, un drept fundamental și poate ar trebui amintit. Ca exigență a cetățenilor, mai ales acum, în momentul în care cetățenii nu mai au încredere în Uniunea Europeană și alături de venitul de cetățenie Există drepturi individuale și colective. De exemplu, ă, dreptul la servicii de furnizare de apă care să fie publice și să nu poate să fie privatizate. Acesta este un drept al publicului. Deci dreptul de a avea apă furnizată de sectorul public. Aș dori să știu ce părere aveți. Mulțumesc. Thank you and the last uh, speaker is Domnul Castaldo, ultimul vorbitor. Grazie mille, Presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă președinte, mă scuzați. Continuar în Italia. Mulțumesc colegului pentru uh, tot ceea ce a făcut pentru acest aviz. Voi uh, continua în italiană. Raportarea competentă pe fond este o colegă și prietenă a mea. Doresc să abordez uh, mai multe subiecte. Punctul 3. Este, după părerea mea, poate esența a ceea ce trebuie să fie Uniunea Europeană, și anume Europa Socială. Deci e vorba de toată legislația europeană, inclusiv programele economice și financiare, trebuie să respecte Carta Drepturilor Fundamentale. Și întrebarea colegei Spinelli este pertinentă din acest punct de vedere, atât în ceea ce privește legătura cu tratatele, deci cu dreptul Uniunii în, în sens redus, dar și cu toate celelalte forme de aplicare ale programelor europene, trebuie să ne asigurăm că acțiunea noastră este coerentă cu obiectivele pe care dorim să le atungem. Atingem și în acest sens, până acum, politicile de austeritate adoptate ca soluție la criză, după părerea mea, dar și după părerea multora, nu au fost coerente cu obiectivele și principiile pe care ni le-am însușit și pe care am bazat practic însuși conceptul de Uniune Europeană și valorile noastre fundamentale. Aș dori să fac o mică legătură cu avizul despre care am discutat în această dimineață și anume că controlul trebuie asigurat nu doar în punerea în aplicare, ci și în modul în care este primit un act legislativ, deci poate ar trebui specificat acest lucru și astfel ar fi o busolă excelentă, un instrument pe care putem oferi colegilor din parlamentele naționale pentru a preveni anumite incoerențe înainte ca acestea să aibă loc. Mi-a plăcut mult ce ați spus în legătură cu conceptul de democrație ca apărare a minorităților, pentru că de multe ori se uită, se, se, se, se confundă conceptul de democrație. Din păcate este un fel de dictatură a majorității. Nu, trebuie să fie în primul rând o protecție a minorităților, nu doar în parlamente, ci pe întregul teritoriu al statelor. Și, la punctul 6, când se vorbește despre inițiativa cetățenilor, de care am discutat cu puțin timp în urmă. Cred că ar fi bine să depunem un amendament în legătură cu aceasta și să spunem că trebuie să se îndepărteze toate obstacolele birocratice și economice care au fost foarte clar prezentate de colegul Schöplin și care fac mai dificilă și mai scumpă promovarea acestei inițiative, care până la urmă este legată de apărarea drepturilor noastre fundamentale. Deci dacă nu oferim instrumentele adecvate necesare sau chiar de a san și sancțiuni, după cum spunea colegul Görens, pentru a permite aplicarea drepturilor noastre fundamentale, există riscul ca până la urmă acestea să se degradeze sau să rămână doar un concept foarte important pe hârtie, dar care să nu se poată concretiza în realitate în viața de zi cu zi a cetățenilor europeni. Eh, Ramon, sigur că quieres reacționat, nu? Te doi un... loc că quieres. Doriți să reacționați? Vă rog. Mulțumesc. Foarte pe scurt. Eu cred că cele spuse de colegii mei sunt uh, aspecte foarte interesante, mai ales date fiind discuțiile pe care le-am avut înainte de elaborarea acestui raport. Atât în ceea ce privește mecanismele, cât și reclădirea drepturilor de bază afectate. O vorbit și colegii de la ALDE și ceilalți. Eu cred că avem un mecanism. Mă duc aminte, articolul 2 din tratat spune că Uniunea se bazează pe drepturile de libertate, democrație și așa mai departe și apoi la 7 vorbește de o treime a statelor membre sau cu majoritate de 4 cincimi și cu acord prealabil al Parlamentului în aceste condiții putem stabili un risc clar de încălcare din partea unui stat membru. Oamenii spuneau că cerem cam mult din partea statelor membre cu criteriile de la Copenhaga, dar odată ce am fi intrat facem ce vrem, asta se spunea dar acesta e un lucru care mă îngrijorează. Trebuie să ne gândim la existența acestui mecanism. Din punct de vedere politic e foarte greu de schimbat. Bine, n-a fost pus la îndoială niciodată, însă Comisia a stabilit o procedură și vă aduc aminte că avem un document pe care Comisia l-a adoptat cu nu mult timp în urmă, de fapt anul trecut, o comunicare în martie anul trecut care elaborează această procedură pentru Uniune, vorbind de mecanisme de control pentru încălcări interne Raportorul liber, doamna Ferrara, spune în uh, raportul său că, după părerea ei, mecanismul nu îndeplinește cerințele și spune o serie de astfel de lucruri în raport și e unul din elementele cheie, cred, din dezbatere. Trebuie să arătăm dacă cu aceste instrumente pe care ne le pun la dispoziție tratatul, un stat membru poate face în așa fel încât să se ia în calcul uh, cazul. Nu o să vorbesc de un stat anume acum, dar să ne închipuim că avem un stat membru și există informații, se inițiază un caz de încălcare a dreptului fundamental, eu cred că e posibil, eu cred că mecanismul există. Domnul Șeflin vorbea de minorități. Eu cred că toate minoritățile lingvistice sau de altă natură, până la urmă, nu limbile au dreptul, ci oamenii care le vorbesc. când uh, un grup de oameni vorbește o limbă, dacă ei nu sunt protejați, iată, avem o problemă. Și mi-e clar că în Europa există multe astfel de probleme în ziua de azi. Multe minorități nu se pot, nu își pot face simțită prezența în limba lor proprie și o problemă și are legătură cu ceea ce spuneam mai devreme. Vom avea deci un raport pe fiecare țară în parte? Nu cred că putem elimina această, această variantă. Sigur că ar cauza și probleme politice și ajungem la cele spuse doamna Spinelli și domnul Castaldo. Și anume, ce se întâmplă cu tot ceea ce am creat, ce am construit încă din anii 50 încoace, în anii 80, 90, acest univers social un cadru de legi prin care îi apărăm pe operatori, dar ce se întâmplă cu aceste de, această devalorizare a, a acestui univers, devalorizare sistematică? E aceeași problemă pe care o avem cu ce spunea doamna Spinelli cu privire la apă, care e răspunsul pe care îl dăm? Care este răspunsul pe care îl dăm? După părerea mea, a trebuit să venim cu un o uh, nouă ordine socială pentru o nouă lume. Categoriile sociale sunt depășite pentru lumea în care trăim. universul proletar e cel care trebuie probabil protejat. Eu văd două trimiteri. Carta socială, am mai spus-o, Carta socială nu a fost adoptată de toate statele membre, dar de majoritate. Dar nu a fost transpusă într-un text fundamental pentru Uniune. Asta încercăm să facem în acest raport. Nu era în raportul liber. Am spus că trebuie să incorporăm Carta Socială aici. Am vorbit de acest univers al respectului minim, al demnității. Și în al doilea rând, contractele colective avem nevoie de dialogul cu angajații la nivel european Sigur, sunt uh, posibile și o serie de interpretări. Nu voi intra acum în toate aceste detalii. Sunt sigur că fiecare discuție și are sensul său, dar până la urmă sunt regulile pe care trebuie să le aplicăm cu toții și, până la urmă, unde, încotro ne îndreptăm, domnule Spinelli? Ce putem spune este că aplicarea politicilor macroeconomice, acolo unde ele reprezintă ajustări, nu ar trebui niciodată să încalce cerințele create în Carta Socială sau drepturile angajaților. Am vorbit despre dreptul la apă despre privatizare. Acum există o decizie care spune că privatizarea nu încalcă dreptul fundamental. Poți privatiza un serviciu public și să existe o serie de condiții. E o dezbatere pe care nu o putem soluționa astăzi aici, însă am dorit să spun că ce putem noi face aici este să emitem un aviz prin care să menționăm aceste aspecte și v-aș invita să trimiteți amendamente dacă le considerați necesare și atunci cred că vom avea un aviz care îl poate îmbogăți pe cel al doamnei Ferrera. Doamna președinte, o situație dificilă. Textul a fost uh, trimis uh, consilierilor politici în urmă cu două săptămâni. Putem cel mult să avem termenul pentru amendamente acum luni pe 20 aprilie la ora 4 după amiază. Numai așa putem uh, trimite avizul în timp la Libe înainte ca ei să voteze. Sper că puteți fi de acord. Și aș încheia acest punct aici. Mai sunt două puncte pe ordinea de zi. Unul e cel de diverse, la care nu am nimic de adăugat, și celălalt pentru a vă spune că ne întâlnim data viitoare pe 5 mai, două întâlniri de jumătate de zi. Ședința noastră se încheie aici. Vă mulțumesc! Ehm. Well, to know.